Gambia. Avem mai mulți autori ai rezoluțiilor și am să dau cuvântul pentru un minut 30 domnului Sebastia. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Ne bucură faptul că avem o rezoluție astăzi ce deci a fost depusă cu atâta sprijin. Lipsa democrației, uh, riscul de persecuție, de tortură, de uh, urmăriri uh, juridice ilegale uh, este foarte mare, mai ales pentru cei care sunt diferiți în uh, această țară. Însă trebuie să mergem dincolo, dincolo de, numai, de, a, de denunțarea pură a acestor acte. Uh, solicităm uh, delegației Uniunii Europene, Uniunii Africane și comunității țărilor din Africa Occidentală să acționeze la fața locului. Trebuie să denunțe și să supravegheze încălcările drepturilor omului. Este de asemenea esențial ca uh, ajutorul european um, către uh, președinte să fie uh, înghețate pentru uh, președintele Geame, pentru că este inacceptabil ceea ce suferă poporul gambian de pe urma acestui regim. 15.000 de persoane au solicitat azil în Europa în deci 15.000 de persoane în 2015, închipuiți-vă uh, ce drum au trebuit să parcurgă pentru a ajunge până aici. Mulțumesc, domnul cora un minut. În putere vine exercitat. Mulțumesc, doamna președinte. Puterea este în mâna unui dictator în Gambia care calcă în picioare libertatea și democrația. Jame este la putere din 44, în urma Mă scuzați, din 94 și în urma unei lovituri militare și folosește forța. Activiștii drepturilor omului, homosexualii sau persoane care sunt percepute ca ofensând regimul sunt uh, victimele unui atac constant. Ziariștii, jurnaliștii dispar și sunt, uh, sau sunt torturați. Uh, prin această rezoluție cerem eliberarea tuturor persoanelor uh, din închisoare care sunt deținute în mod ilegal și cerem să se pună capăt torturii și uh, tratamentului uh, inuman, precum și ratificarea tratatelor internaționale în acest sens. Mulțumesc. Pe viitor vă rog frumos să nu vorbiți atât de repede pentru interpretare. Domnule Mesmacher, un minut. Gambia dat zichzelf promoot als het land van de... Mulțumesc. Gambia s-a autoproclamat țara um, cu coasta zâmbitoare uh, atrage foarte greu, de fapt, turiștii europeni, pentru că are uh, un dictator și uh, populația de acolo nici nu îndrăznește să vorbească de politică. Uh, doar uh, șoptesc despre acest subiect. Serviciile secrete seamănă teroarea și chiar colaboratorii cei mai apropiați ai președintelui sunt uh, vânați de-a dreptul. Iar dictatorul se duce în vacanță peste tot în lume și mulți uh, ambieni trebuie să-și părăsească țara din cauza condițiilor mizerabile. Este foarte îngrijorător ce se întâmplă în această situație, în această țară. Constituția este încălcată și vrem să cerem Uniunii Europene și lumii întregi să acorde mult mai multă atenție acestui stat, care merită alegeri libere. Mulțumesc, domnul Panzeri. Președinte. În Gambia regna un clima de teror. Mulțumesc, doamne președinte. În Gambia uh, există o atmosferă de teroare și populația este forțată de multe ori să emigreze Gambia face parte din țările um, cu proporția cea mai mare de oameni care vor să plece și să vină în Europa. Sunt urmăriți jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, membri ai opoziției, membri ai societății civile. Au loc deținere arbitrare, fără acuzații, uh, dar uh, oamenii sunt și uh, torturați și tratați într-un mod inuman în timpul arestului. Trebuie uh, să impunem condiții uh, pentru ajutorul uh, oferit um, și anume respectarea drepturilor omului. Trebuie ca Uniunea Europeană să monitorizeze închisorile și condițiile din acestea. Trebuie să se și depenalizeze așa numita infracțiunea homosexualității. Mulțumesc, doamna Sena Rodriguez. Mulțumesc, doamna președinte. Gambia este una dintre țările cele mai mici și cele mai sărace din Africa. Sărăcia este lucie și răspândită și uh, afectează mai ales uh, femeile și zona rurală. Femeile sunt cele care reprezintă 40% din, din care sunt responsabile de 40% din producția agricole, dar ele nu sunt nici proprietare de teren și nu au nici putere decizionară. Uniun, Uniunea Europeană uh, a oferit în 2014 14 milioane de euro asistență, iar uh, în acest an uh, un procent foarte mare al venitului țării va fi alocat spre plătirea datoriei. Cerem guvernului gambian să pună capăt represiunii și să ajute la combaterea sărăciei cronice minut, Gambia doamnă președinte. Gambia nu este singura țară din Africa Occidentală în care stabilitatea și securitatea sunt mari probleme. Situația din această țară s-a înrăutățit constant. Drepturi fundamentale au fost călcate în picioare, cum ar fi libertatea de religie, mai ales în ceea ce îi privește pe creștinii de acolo. Vorbim despre detenție arbitrară, despre un tratament inuman, despre tortură și uh, libertatea de exprimare și de anunare nu există, lipsesc o desăvârșire. De aceea susțin pe deplin acțiunile UE menite să uh, reducă sprijinul financiar acordat Gambiei și de asemenea ce cer guvernului din Gambia să rezolve această problemă atât de gravă. Delegația UE din Gambia trebuie să monitorizeze situația drepturilor omului și respectarea acestora în țară, dar trebuie să ne și asigurăm că dialogul cu opoziția este uh, restabilit. Drepturile omului sunt încălcate constant și trebuie să luăm măsuri specifice, mai ales în ceea ce privește înghețarea ajutorului financiar. Mulțumesc, doamna Vautman, un minut staat vol van tegenstellingen. ik denk dat eh, heel veel collega's dat hier vandaag al gezegd hebben. Cred că mulți colegi au spus asta deja. Practic, eh, aceste țări vor să atragă turiști, dar își resping proprii cetățeni. Eh, Gambia nu are foarte mult să le ofere tinerilor lor. Ei nu își găsesc un loc de muncă și își caută o viață mai bună altundeva. Au avut loc uh, manifestații impresionante de curând, iar uh, cei care au manifestat uh, și-au exercitat un drept fundamental și totuși aceste manifestații au fost reprimate. Jurnaliștii, activiștii pentru drepturile omului, activiști, uh, studenți au fost uh, arestați, uh, deținuți, torturați. Guvernul creează un climat de represiune. Trebuie să cooperăm cu societatea civilă și cu Uniunea Africană. Trebuie să oferim Gambiei un proces liber și democratic. Această țară este un vis pentru turiști, dar un coșmar pentru uh, Uh, populația sa. Mulțumesc, domnul Venta, un minut. Gambia, 15... Mulțumesc, domnule președinte. Gambia este una dintre cele mai sărace 15 țări din lume și depinde de uh, asistență internațională și asistență europeană, dat fiind că um, drepturile omului nu sunt respectate, asistența Uniunii Europene a fost redusă, ceea ce înseamnă că un sfert din populație s-ar putea să, să sufere de foame. În uh, alegerile din decembrie, Geama uh, va încerca să devină încă o dată președinta, cincea oară, iar autoritățile amenință deja opoziția și uh, alegătorii și torturează jurnaliști și activiști ai drepturilor omului, precum și uh, uh, oponenții politici. Știm ce s-a întâmplat în timpul demonstrațiilor de pace. Gambia are nevoie de o comisie independentă, o comisie electorală independentă. Domnul Marco. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai mulți gambieni trăiesc în circumscripția mea, au trebuit să plece din țară din cauza regimului totalitar. Gambia, per capita, are mai mulți migranți decât orice alt stat din lume, inclusiv Siria. De ori, migranți de origine din Gambia, deci e uneori greu de observat pentru că țara este foarte mică, dar povara pentru popula populație comparativ cu dimensiunea populației este foarte mare. Salut faptul că în 2014 s-a acordat ajutor financiar acestei țări, dar trebuie să aplicăm articolul 96 și să transmitem un mesaj clar autorităților din Gambia, cerându-le cerându să elibereze uh, pe cei reținuți cu ocazia unei demonstrații pașnice în aprilie. Trebuie să le fie clar că dacă nu încetează tortura și detențiile arbitrare, Uniunea Europeană va înceta finanțarea. E un, un uh, regim brutal și e nevoie de o reacție brutală. Mulțumesc, doamna Besera, un minut. Presidenta, señora Jurova, quiero dar las gracias a mis colegas por esta resolución de urgencia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru această rezoluție completă, precisă, pe care am redactat-o privind uh, Gambia. Mi-e greu să cred că un dictator care este la putere de mai mult de 20 de ani și care amenință homosexualii cu decapitarea, m-aș mira ca un astfel de dictator să răspundă la uh, apelurile noastre. Uh, Gambia, în plus, face parte din țările cele mai sărace din lume. Practic, tot, totul încurajează la emigrație, tortură, sărăcie. De și, de asemenea, de-a lungul coastei, țara a devenit un paradis sexual Noi trebuie să facem apel la toate instrumentele pe care le deținem, inclusiv instrumentul european pentru drepturile omului și uh, trebuie să trimitem și o, um, o delegație de observare a alegerilor. Mulțumesc, doamna Nina Ghel. Sunt și eu foarte îngrijorată de situația din Gambia. Luna trecută, protestatari pașnici au fost uh, arestați cu brutalitate și uh, torturați, iar una, unul dintre acești activiști a murit în custodia poliției. Toate astea se întâmplă în contextul uh, încălcării uh, grave a drepturilor omului, uh, hărțuirii activiștilor drepturilor pentru drepturile omului și persoanelor LGBT. Uniunea Europeană a făcut bine când a blocat cele 8 miliarde de asistență oferite în Gambiei din cauza legislației antipersonelor LGBT și din cauza acestei hărțui, dar autoritățile... Dar ce înseamnă acest lucru? Că uh, legăturile noastre sunt uh, distruse și uh, noi atunci trebuie să-i sprijinim uh, pe cei care vor reforme și să lucrăm îndeaproape cu Uniunea Africană. Mă îngrijorează și alegerile din decembrie pot fi aceste alegeri într-adevăr libere și democratice, trebuie să cerem. Uh, vorbitoarea este întreruptă. Mulțumesc. Ajungem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Polcea, care cuvântul un minut. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce a spus predecesorul meu. Într-adevăr, trebuie să susținem Uniunea Africană și trebuie să susținem persoanele care sunt lideri ai opoziției în această țară. Chiar uh, dacă se va restricționa ajutorul acordat acestei țări de Uniunea Europeană, e vorba de 33 de milioane de dolari în 2015 și 2016, nu știu dacă va fi suficient. Vreau să vă întreb, este acceptabil ca noi, cel mai mare donator, să susținem um, un guvern într-o, într-un astfel de stat cu sume atât de mari? PIB-ul uh, Gambiei are 900 de milioane în total, reprezintă 900 de milioane și cred că partea uh, de asistență trimisă de noi este foarte mare în comparație cu PIB-ul. Cred că ar fi mai important să susținem liderii opoziției și Uniunea Africană în general. Mulțumesc, doamna Chienghe, un minut. Eh, eh, doamnă președinte după moartea domnului sandang nu mai putem să tolerăm uh, aroganța forțelor de securitate gambiene care uh, reprimă orice uh, voce critică din Gambia. Prin această rezoluție vrem să basta ne-am săturat de um, aceste um, ucideri arbitrare acompaniate de lovituri de stat. Nu este asta o democrație. În câteva luni vor avea loc uh, alegeri. Uh, însă legea, legile sunt atacate, le, dreptul penal a fost uh, schimbat, iar comunitatea LGBTI este persecutată conform acordurilor de la Cotonou, trebuie să deschidem consultări cu uh, guvernul Gambiei cât se poate de repede și trebuie să avem în vedere înghețarea fondurilor neumanitare. Dar trebuie să avem în vedere poate și alte tipuri de sancțiuni, cum ar fi restricții de călătorie în UE. Mulțumesc, uh, domnul Moraes. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Încălcarea drepturilor omului din Gambia este la ordinea zilei. În aprilie au avut loc în capitală demonstrații care protestatarii doreau uh, transparență la alegeri. Și uh, în cadrul acestor demonstrații, liderul opoziției a fost arestat și după aceea a murit în custodia poliției după care a avut loc un al doilea val de proteste și, și încă un val de arestări. Asta nu e ceva nou pentru Gambia, care este una dintre uh, cele mai sărace 15 state din lume și unde un sfert din populație suferă de pe urma unei situații de nesiguranță în ceea ce privește hrana. Din 94 au dispărut foarte mulți oameni din motive politice. Uh, și uh, unele grupuri au fost uh, criticate pentru abuzul împotriva drepturilor omului. Noi trebuie să facem ceva. Mulțumesc, domnul Castaldo. Grazie, grazie, președinte. Gambia, parli... Mulțumesc, doamnă președinte. Gambia este unul din statele cele mai sărace din Africa și din lume. Mai mult de o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei de 1,25 de dolari pe zi. Libertatea de asociere și libertatea de exprimare sunt încălcate de un regim brutal al lui Iaia Iame, care este la putere de peste 20 de ani. Acest uh, regim impune un medicament din uh, ierburi tradiționale ca fiind singurul tratament pentru SIDA, condamnând astfel mare parte din populație la moarte. În acest stat, uh, homosexualitatea este considerată o infracțiune și este pasibilă de pedeapsă prin închisoare pe viață. Manifestațiile din aprilie 2016 au fost reprimate de poliție și trebuie să intervenim înghețând uh, ajutorul care nu este destinat uh, poporului gambian, ci dictaturii și trebuie să luăm măsuri împotriva um, președintelui și a familiei sale. Mulțumesc, domnul Doneanu. Mulțumesc, domnul președinte. Într-adevăr, Uniunea Europeană, bineînțeles, nu poate să, să tolereze încălcarea drepturilor omului, dar cu, și cu atât mai puțin uh, tortura și relele tratamente din Gambia și din alte țări. Președintele Jame a încălcat Constituția din propria sa țară. Acest lucru nu este acceptabil și Uniunea Europeană trebuie să se, să se facă respectată și să impună uh, o evoluție uh, de, democratică în această țară care își alungă proprii tineri. Pentru asta trebuie să înghețe ajutoarele către statul uh, gambian. Bineînțeles, asta nu include ajutorul umanitar. Trebuie să sprijinim poporul, dar să nu sprijinim sub nicio formă dictatorul. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, într-adevăr, situația drepturilor omului în Gambia este îngrijorătoare, mai ales în ceea ce privește libertatea de exprimare, drepturile persoanelor LGBTI, arestările arbitrare, tortura și uh, încarcerarea. Noi discutăm despre aceste chestiuni cu interlocutorii gambieni de fiecare dată și cerem îmbunătățirea de situație. Aceste subiecte figurează întotdeauna pe ordinea de zi a dialogului politic al articolului 8. Cea mai recentă uh, reuniune a avut loc pe 26 aprilie la Banjou. Și pe 11 aprilie au fost ridicate chestiuni privind drepturile omului când ministrul de externe gambian a discutat cu un alt oficial de la Bruxelles. Din păcate însă, uh, modul brutal în care au fost uh, um, în care au fost dispersate protestele pașnice ne confirmă temerile. O persoană chiar a murit în custodie. 37 de persoane, inclusiv liderii celui mai puternic partid de opoziție, în partid, uh, Partidul Unit Democratic, sunt acuzați uh, și de conspirație pentru a comite o uh, infracțiune. Iar acest lucru este foarte îngrijorător înaintea alegerilor din decembrie 2016 și în aprilie 2017. Uniunea Europeană a făcut o declarație în ceea ce privește îngrijorarea noastră cu privire la înrăutățirea situației și cere eh, și modul în care au fost dispersați protestatarii și cere o anchetă. Și SUA și Națiunile Unite și Marea Britanie au făcut declarații similare, precum și Comunitatea Economică a Statelor eh, Vest-Africane, ECOWAS, și eh, Comisia Internațională a Drepturilor Omului. ONU, Uniunea Africană și ECOVAS au uh, avut o misiune în Gambia, la nivel înalt, săptămâna trecută, care a cerut din nou guvernului să, să respecte libertatea de exprimare, de adunare și de participare politică pentru a permite și pentru a permite anchetarea uh, morții liderului opoziției în închisoare. În cea mai recentă uh, întâlnire de la Banjul pe 26 aprilie, Uniunea Europeană a ridicat problema dispersării protestatarilor, dispersării violente a protestatarilor și alte probleme legate de drepturile omului. Iar uh, guvernul gambian a spus că se derulează o anchetă, iar că rezultatele vor fi comunicate Uniunii Europene. Delegația Uniunii Europene în Gambia monitorizează în continuare îndeaproape situația în colaborare cu toate părțile implicate și solicită cu fermitate guvernului gambian să respecte statul de drept. Considerăm că este important să rămânem implicați în dialog cu autoritățile gambiene, fiindcă este cea mai bună platformă pentru a ne exprima îngrijorările și pentru a influența situația drepturilor omului și guvernanței în Gambia. Uniunea Europeană rămâne angajată să sprijine poporul gambian în ceea ce privește consolidarea democrației, drepturilor omului și statului de drept. Și în ceea ce privește construirea unei dezvoltări bazate pe incluziune și de durată pe baza acordului de la Cotonou. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am primit șase